ca să putem uh, începe cu anunțarea poziției Consiliului în primă lectură în privind restricțiile de zgomot pe aeroporturile din UE. Aș vrea să vă informez că poziția Consiliului a fost anunțată pe 2 aprilie la plenară în conformitate cu regula aferentă a, de procedură, și uh, aceasta prevede ca la prima reuniune a Comisiei, de asemenea, să se transmită poziția Consiliului după prezentarea sa la plenară. Raportorul propune să adoptăm poziția Consiliului fără amendamente. S-au înaintat astăzi 16 amendamente din partea deputaților, votul are loc după aceea, dar trebuie să trec prin procedura formală de a anunța poziția Consiliului, pentru că așa au făcut-o și ei la plenară și aceasta este procedura adoptarea reuniunii din 17-18 uh, martie și 31 martie 1 aprilie. Toată lumea e de acord cu procesele verbale? Da? Bun. Atunci trecem la restricțiile de zgomot pe aeroporturile din UE, proiectul uh, de recomandare pentru a doua lectură și raportor este domnul Jörg Leichtfried. Aș vrea să votăm acest raport acum. Vreau să verificăm mai întâi consolele, s-a deschis votul. Has everybody voted? A votat toată lumea? Dominic încearcă să voteze cu cardul Visa. A votat toată lumea? S-a închis votul. E în regulă. Și domnul Groș care ne va arăta cu mâna ce votează. Atunci haideți să votăm uh, cele 15 amendamente pe care le votăm în bloc. Cine este pentru aceste amendamente? Cine e împotrivă? Se abține, abțineri se respinge, spune președintele. Bun. Mă bucur că am terminat uh, cum am început. Michael, văd că particip foarte intens. Și votul final acum s-a deschis votul. A, nu, nu, nu, îmi cer scuze, mai trebuie votat un amendament, amendamentul 14, care trebuie votat separat. Cine-i pentru? Împotrivă, abținere, se respinge. Următorul 15 este o, um, o tăiere, așadar pentru, împotriva abțineri se respinge. 16 pentru, împotriva abțineri se respinge și 5 cinei pentru, împotriva abțineri se respinge. Și acum votăm uh, la votul final. Vot cu apel nominal s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. 19 pentru 4 împotrivă, nicio abținere și se adoptă. Felicitări domnului Leichtfried. Deci avem 20 de fapt pentru. Felicitări domnului Leichtfried. Următorul punct de pe ordinea de zi sunt, este anunțul președintelui la sfârșitul legislaturii. Cred că ați primit în căsuțele dumneavoastră această broșură, o găsiți acolo. Există anumiți membri foarte bine, care arată foarte bine în aceste poze de, din broșură. Oricum, mai uh, puteți primi și o broșură suplimentară, dacă doriți, din partea secretariatului, dacă aveți nevoie data aceasta este un pic diferită broșura decât în data trecută. Aveți uh, pozele în dreptul raportului pe care l-ați redactat și cred că aceasta este o modificare bună pentru ca să vedeți clar, așa cum ați cerut și dumneavoastră să aveți acest document. Cred că arată foarte bine și mi se pare bine redactată, bine pusă în pagină. Vreau să fac câteva remarci de final uh, la sfârșitul legislaturii, dacă îmi permiteți, în calitate de președinte. Această reuniune este ultima, uh, pe lângă votul pe care îl vom mai avea oricum la plenară, se va încheia astfel cu votul de la plenară activitatea noastră în totalitatea sa. A fost un mandat extrem de um, intens pentru această comisie, mai ales a doua parte a legislaturii a fost foarte intensă. Știu că am încercat să avansăm cu foarte multe dosare legislative, a fost un mandat foarte aglomerat în general. Aș vrea în primul rând să vă mulțumesc tuturor pentru activitatea pe care ați depus-o în acești cinci ani de activitate în comisie. Aș vrea să mă refer aici nu numai la membrii de plin, ci și la membrii uh, supleanți. Dacă ne uităm la ceea ce am făcut în ultimii cinci ani, știu că există foarte multe dosare care au fost extrem de pozitive pentru transport în general în Uniunea Europeană. Sigur că mai rămân multe de făcut pentru a integra sistemul de transport al Uniunii Europene mai bine în acest moment, dar Durează ceva pentru a face acest lucru, trebuie să-i convingem uh, pe reprezentanții statelor membre să meargă pe aceeași linie, ceea ce este mai greu. Vreau de asemenea să-mi exprim mulțumirile către staful Comisiei noastre de Transport și Turism, cei care sunt aici acum, dar și cei care ne-au acompaniat la început și care după aceea au trecut în alte departamente. Vreau să mulțumesc și uisieilor, ușierilor, pentru uh, faptul că ne-au tot uh, dat tot timpul hârtiile la timp, ne-au mutat dosare dintr-o parte într-alta și au fost întotdeauna zâmbitori când am venit la reuniune și o, de multe ori s-au asigurat că și documentele importante să fie gata pentru a fi semnate la timp și vreau să mulțumesc de aceea foarte mult ușierilor. Vreau să mulțumesc neapărat și interpreților, pentru că eu sunt exemplul dumneavoastră clasic că fără interpreți nu aș putea să îmi desfășor activitatea. Am uh, făcut de multe ori bancuri în care se spunea că președintele uh, nu are probleme cu engleza, dar are probleme mai degrabă cu celelalte limbi. Dar vreau să mulțumesc interpreților pentru că este o activitate foarte dificilă pe care o fac uh, câteodată sau trei ore sau mai mult în cabină pentru ca să interpreteze ceea ce spunem noi și cred că de multe ori uh, comisia noastră este una foarte tehnică. Ei, uh, interpreții, o fac cu mult profesionalism această meserie și cu multă eficiență. Și vreau să mulțumesc tuturor interpreților din toate cabinele pentru activitatea extrem de dificilă în acești cinci ani. Și interpreții vă mulțumesc pentru aceste cuvinte frumoase. Mulțumim! So now we, we move on. Și acum trecem mai departe. Matiu și cu mine o să fim interogați de către următoarea comisie, probabil la un moment dat, în viitorul apropiat. Pentru cei care doresc să fie realeși, vă urez mult succes în acest, acest proiect. Pentru cei care ies la pensie, vreau să vă urez o pensie fericită și lungă și sper să rămânem în contact iar uh, aș vrea să mulțumesc și Comisiei pentru că ne vedem tot timpul, în fiecare săptămână, pentru a discuta diverse subiecte. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici și pentru eforturile pe care le-ați făcut pentru a nu ajuta. Și mulțumesc și secretariatul grupurilor care ne tot uh, aruncă aceste foi în față pentru ca să ne informeze întotdeauna la timp despre ultimele evenimente. Mulțumim și uh, stafului nostru, care întotdeauna este de fapt în umbră lângă noi pentru ca să se asigure că suntem uh, în pas cu ceea ce se întâmplă și pentru ca să ne facem bine treaba. Vreau să mulțumesc uh, tuturor, vreau să urez mult succes Comisiei de Transport, mulțumesc staffului și vreau să vă urez mult succes în activitatea Comisiei viitoare. Sunt aproape sigură că activitatea Comisiei viitoare nu va fi la fel de bună ca aceasta, dar aceasta este pentru că aceasta este cea mai bună comisie din Parlamentul European de departe și motivul pentru care este cea mai bună comisie din Parlamentul European de departe este că, unu, lucrăm cu dumneavoastră. De ce se întâmplă, Michael? Care e problema? Nu vreau să spun asta, dar este pentru că dumneavoastră, membrii, deputații, sunteți cei care fac această comisie să fie cea mai bună comisie din Parlamentul European. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere și mult succes în toate proiectele pe care vi le-ați propus. Indiferent unde vă va duce călătoria, unde vă va duce drumul, vă urez mult succes pe oriunde o fi. I have to announce the date and time. Trebuie să anunț și următoarea reuniune, 7 iulie 2014. Domnule Groș, vreți să spuneți ceva? Da, cu mare plăcere. Vreau să continui și eu cu mulțumirile pe care le-ai exprimat tu, dar aș vrea să exprim mulțumirile mele uh, președintelui de comisie, adică ție, pentru că dacă activitatea din această comisie a funcționat așa cum a funcționat, este pentru că tu ai o concepție a colaborării pe care o apreciem foarte mult. Am uh, spus-o și ieri la seara la care am participat pentru cei care au avut ocazia să fie acolo. Am avut ocazia să o spun în această comisie și în acest domeniu se știe că crearea de punți este un lucru extrem de important și nu am încercat să facem acest lucru creând și îmbunătățind podurile din Europa, ci și într-o manieră uh, metaforică, încercând să creăm punți între diferitele opinii din această comisie și aceasta este atmosfera în care am lucrat. Chiar dacă nu totul se poate rezolva transfrontalier, nu am putut într-adevăr printre între grupuri să fim transfrontalieri foarte bine de aceeași părere tot timpul, dar cred că în punctele esențiale am reușit întotdeauna să găsim o punte și astfel să putem să abordăm toate obiectivele pe care ni le-am propus. Vreau să mulțumesc, bineînțeles, și tuturor colaboratorilor acestei comisii pentru că Documentul, de exemplu, pe care îl avem aici, este de fapt dovada unei uh, munci duse la bun sfârșit foarte bine. Ieri am avut ocazia să discutăm și cu predecesoara ta, care spunea chiar ea că este aproape un noroc faptul că secretariatul nostru este atât de bine dotat în persoane competente, pentru că spune totdeauna că cine dorește să lucreze la Comisia de Transport uh, nu are niciodată idei proaste. Poate că nu are tot timpul timpul pe care și-l dorește, dar întotdeauna are idei bune și vreau să mulțumesc pentru acest lucru. Aceasta este valabil însă și pentru colaboratorii de la grupuri, pentru fiecare din grupul său. Cine face rapoarte știe exact că și colaborarea dintre angajați este extrem de importantă și acest talent, pot spune eu, s-a dezvoltat foarte bine. În ceea ce privește traducătorii și personalul uh, aferent, mai ales în calitate de vorbitor de limba germană, întotdeauna Uh, admir cum se traduce din belgiană în germană, din uh, înțelegere germana, din Belgia, din Luxemburg, din Bavaria, mă scuzați, dar și din toate celelalte părți în care se vorbește germană. La engleză poate nuanța nu este atât de, de largă, dar în germană sunt atâtea variante încât cred că și în cabină există foarte multe de făcut pentru a reda toate aceste nuanțe. Vreau să mulțumesc pentru faptul că dacă activitatea noastră a fost de succes, a depins și de dumnealor. Am uh, constatat de asemenea că am avut 180 de propuneri pe care le-am discutat aici în această legislatură și cred că întotdeauna am reușit să rezolvăm toate aceste probleme cu o majoritate destul de largă. Nu pentru că a fost uh, neapărat, pentru că n-am reușit să găsim uh, o soluție bună, ci pentru că tocmai a fost atât de complex încât am reușit să găsim un numitor comun. Vreau să mulțumesc și comisiei și aș vrea, de asemenea, să spun că trebuie să rămână aproape de noi pentru ca transportul să conteze, pentru că vedem în ultima vreme că mediul, industria, toate celelalte domenii cu care avem noi de-a face încep să își preia, cumva să preia această activitate de transport și să încerce să-și o acapareze și aș vrea ca și Comisia să poată să aibă destulă energie pe viitor, să pună transportul, mobilitatea pe planul întâi și să o trateze ca pe o materie uh, în sine și nu pe, ca o, pe o submaterie a altor domenii, precum industria sau altele. Aș vrea de asemenea să mai uh, spun că am învățat ceva de la tine și anume că la multe voturi sau la multe întrebări, tu spuneai la sfârșit I hope that everybody is happy și pot să vă spun I was happy for five years with you as a chairman. Mulțumesc! Thank you, Mr. Said. I've got Said and Gizi. Mulțumesc, Said, Eva, Michael, Said, te rog. Da, mulțumesc, Brian. Aș vrea și eu să mă alătur uh, mulțumirilor pe care le-ai exprimat și aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au contribuit din culise la succesul activității noastre parlamentare. Aș mulțumi aici și personalului uh, la toate categoriile, de la interpreți până la toți ceilalți care au lucrat alături de noi. Cred că merită recunoștința noastră pentru că și ei și-au adus contribuția la rezultatele noastre. Aș vrea, domnule președinte, să vă mulțumesc și dumneavoastră. S-au spus deja multe la întâlnirea pe care am avut-o ieri seară, dar cred că dumneavoastră sunteți unul dintre președinții cei mai experimentați ai adunării noastre experimentați din toate punctele de vedere, sunteți uh, deputat de mult timp, dar mai mult decât atât, reușiți să gestionați uh, cu eficacitate sectorul transporturilor. V-ați implicat în uh, toate dosarele pe care le-am avut în ultimii 20-30 de ani, așa că a fost o adevărată plăcere pentru noi să lucrăm împreună în ultimii ani. Și cred că avem cu toții aceeași senzație, și anume că uh, Uh, ați dat dovadă de un angajament uh, și de o convingere deosebită și tocmai de aceea s-au făcut progrese deosebite în sectorul transporturilor la nivel european. Apreciez foarte mult tot ce s-a spus aici și, așa cum spuneau și alții, ne vom revedea într-un context diferit și cu acea ocazie probabil că veți, uh, vă veți afla în fața comisiei noastre și veți fi uh, pus în fața întrebărilor noastre. Așa că veți vedea ce înseamnă să aveți de-a face cu un președinte exigent și cu întrebări critice. Bineînțeles, vreau să mulțumesc aici tuturor colegilor mei. Unii dintre ei vor reveni. Pentru unii știm că nu se vor întoarce și mă gândesc aici la Matiu și la alții care nu se prezintă. Uh, sunt uh, persoane cu care am avut ocazia să lucrăm împreună în ultimii ani și cred că aceasta este o adevărată caracteristică a comisiei noastre. Există o atitudine constructivă și asta ne-a permis să ajungem la multe soluții. Bineînțeles că există priorități, divergențe de opinii, dar până la urmă am reușit să ajungem la rezultate bune, la rezultate care practic au dus la progrese. Și acest lucru este esențial, să ajungem în politică la uh, astfel de rezultate. Și acest lucru a fost esențial la comisia noastră. Am avut într-adevăr rezultate bune. Doresc uh, succes tuturor celor care vor începe acum campania și sper ca toți să fie realeși, iar pentru ceilalți vă urez succes într-un nou capitol al vieții dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc. Aș vrea și eu să vă mulțumesc foarte mult tuturor colegilor pentru că mi-a fost uh, o mare plăcere să lucrez aici în această comisie. Vreau să mulțumesc staffului, asistenților uh, și consultanților politici, secretariatului și celor de la comisie. Cred că sunt câțiva deja de la comisie, ba da, sunt aici, eram recunoscut. Mulțumesc și, bineînțeles, și interpreților. Și aș vrea să-ți mulțumesc și ție, Brian, bineînțeles, pentru că am regretat că n-am fost acolo ieri seara. Însă, am uh, norocul ca la noi în Germania sunt pe lista de pe listă destul de sus, ceea ce este foarte important și de aceea a trebuit să fiu în Germania ieri seară iar chiar trebuie să plec uh, la următoarea comisie pentru a vota acum și chiar o să plec foarte repede. Îmi cer scuze, sper să nu mi-o luați în nume de rău, dar trebuie să mă duc să votez în cealaltă comisie. A fost o mare plăcere să lucrez aici și am scris-o și, cred, în, această, în, în document. A fost, uh, într-adevăr, foarte plăcut. Nu cunosc toți președinții de comisii, dar am fost și în alte parlamente și dacă ar fi exista un Oscar pentru președinții de comisii, ți l-aș da ție, pentru că nu ești numai foarte competent și foarte drăguț, foarte drăguț cu noi, ci foarte foarte fer, foarte corect. Foarte rar am avut senzația că ești subiectiv, de fapt nici măcar nu aș, am știut din ce grup ești, pentru că erai atât de cu minte, atât de uh, corect și An, ah, sigur că exagerez un pic, dar știți că așa cred eu că ar trebui să se comporte un președinte de comisie, pentru că toată lumea are o opinie politică. Chiar și dacă ești președinte, sigur că ai opinia ta, dar îi lași pe toți să vorbească. Și ceea ce mi se pare că ai reușit foarte bine este să dai această impresie că democrația într-adevăr trăiește din faptul că se permite o diversitate de opinie, ceea ce s-a văzut și în felul în care ai dat tu cuvântul și îți mulțumesc foarte mult pentru acest lucru. Acum trebuie să plec, după cum spuneam, pentru că avem voturi în cealaltă comisie. Sper să ne mai vedem la plenară ori oricum și sper să vă revăd pe toți. Chiar m-aș bucura și tuturor celor pe care nu-i mai revăd. Oricum, de întotdeauna spunem noi că ne întâlnim de două ori în viață și sper să ne mai întâlnim cu adevărat. La revedere! Well, thank you, Just in case I... Mulțumesc! În cazul în care vizitatorii nu știu acest lucru, de fapt aparțin uh, grupului social-democrat de fapt, sunt din partea laburiștilor britanici, deci s-ar putea să se pună sub semnul întrebării chiar și această apartenență. Dar iată care este apartenența mea. Eva, te rog. Și eu să particip la aceste mulțumiri pe care le exprimă și colegii mei. Brian, ție aș vrea să-ți mulțumesc pentru umorul tău britanic, pe care îl apreciez într-adevăr. Un uh, umor uh, un pic negru este câteodată foarte potrivit, mai ales în ceea ce privește problema emisiilor, de exemplu, în domeniul transporturilor. Oricum, mulțumesc foarte mult colegilor pentru toate contribuțiile competente, chiar dacă nu am fost întotdeauna de aceeași părere, este evident că am putut colabora. Iar grupul nostru, grupul nostru politic a fost de multe ori minoritate la voturi, dar totuși, chiar și așa, atunci când am comparat, de exemplu, cu alte parlamente, cred eu că am avut dezbateri pe subiect și mi se pare că este de apreciat acest lucru, că nu ne-am abătut de la subiect, că am rămas mereu la obiect și într-o discuție putem să ne spunem și părerile contradictorii și totuși putem să elaborăm împreună o strategie foarte utilă. Am apreciat de asemenea și faptul că, fiind și în alte comisii, de exemplu, Am apreciat deci faptul că voturile, de exemplu, sau activitatea chiar la obiect este întotdeauna, la noi în comisie a fost întotdeauna foarte fără probleme, neproblematică, nu a existat niciun motiv în care am avut, în momentul în care am avut nevoie să critic ceea ce ai făcut, într-adevăr vreau să-ți adresez uh, ție. Vreau însă să mulțumesc și să adresez felicitările mele și interpretilor pentru că într-un domeniu precum uh, transportul, nu este ușor deloc să traduci, vocabularul este foarte tehnic și aceasta toate, în toate aceste limbi în care trebuie redate toate nuanțele, nu cred că este ușor. Felicitări din partea mea și felicitări și secretariatului pentru că ne-a uh, dat dovadă de competență în uh, aceste lucrări. Eu nu voi fi aici la legislatura următoare, dar probabil că mă veți vedea ca activistă în anumite inițiative, unii dintre dumneavoastră ne vom întâlni poate în acest context, am văzut că, de exemplu, nu mai aveam uh, înainte pe nimeni din această regiune. Vă rog să nu uităm că există și regiunea Alpilor. Eu uh, am, fost, am rămas singură, la început eram două din această regiune. Trebuie să ținem cont de toate obstacolele pe care le avem în această regiune dar totuși să nu uităm că este o regiune foarte frumoasă și că trebuie să facem ceva pentru ea. De aceea, din când în când o să vă scriu câte o scrisoare exprimând această dorință și poate voi veni să vă vizitez tocmai pentru a exprima această dorință în repetate rânduri, pentru că alpii sunt, cred eu, o piatră de temelie și în același timp uh, un test foarte important pentru politica de transport, pentru că ceea ce nu funcționează în alp nu funcționează nici în terenurile uh, mai puțin problematice pe termen lung. Deci să nu uitați, voi veni din când în când pentru a vă aminti de Alpi, pentru că probabil nu vom mai avea pe nimeni din această regiune în Comisia Transporturi care să poată să apere tema aceasta. Dar poate că ne întâlnim la schi. Cine știe, poate în al doilea domeniu al nostru de competență, în turism, pentru că sunt convinsă că pe pârtile din Tirol mai veniți din când în când. Dacă, voti, dacă uh, votați pentru ceea ce vă rog eu, o să vă dau o cartelă de teleschi gratis dacă vreți să veniți la mine în regiune. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați lucrat atât de bine în această comisie. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la această muncă pozitivă. Brian, ție îți urez mult succes la tranziția de la calea ferată de apă. Cred că e un teren destul de periculos, dar eu am încredere că tu vei reuși. Numai bine! Well, thank, thank you all and uh, thank you. Mulțumesc foarte mult pentru cuvintele frumoase. După cum vă spuneam, vă doresc numai bine. Și, bineînțeles, n-aș fi fost președinte uh, la Comisia de Transporturi dacă n-am fi avut uh, problemele pe care le-am avut cu Comisia. Și aș vrea, cu cuvintele mele de încheiere, să vă spun să fiți foarte atenți la ce se întâmplă cu DGCOM pentru că dacă acesta va interveni în ceea ce privește obligațiile publice, atunci lucrurile se vor complica, așa că să fiți foarte atenți la ce se întâmplă cu DG Comp. Eu am să vă atrag atenția de fiecare dată pentru că DG Comp este departamentul meu preferat, așa că voi fi cu ochii pe dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, iată, cu asta încheiem și așa cum spunea Tony Blair atunci când a a încheiat discursul său, iată, totul s-a terminat. It's all finished.